Avem câteva secunde la dispoziție pentru că domnul Kundax nu a sosit încă. Très bien. Donc nous allons commencer euh, par vous. Foarte bine, vă rog să începeți dumneavoastră, domnule Timmermans, pentru că reprezentantul Consiliului încă nu a sosit. Vă rog. Domnule honorable members. Doamna președinte, stimați deputați, uh, uh, domnul președinte, Juncker se află la summitul G7 în uh, Japonia și m-a rugat să vă prezint câteva dintre prioritățile Comisiei. Uh, economia europeană își revine după recesiune în pofida situației uh, globale dificile. Uh, în 2015 creșterea economică a fost de 2% și uh, anul acesta creșterea economică a fost mai mare decât în SUA. Șomajul rămâne prea ridicat în multe state membre, dar pe ansamblu putem spune că șomajul a uh, scăzut la rata cea mai mică în ultimii 5 ani. Există 5 milioane de locuri de muncă mai mult astăzi decât în 2013. Uh, încrederea se reîntoarce, vedem acest lucru în uh, investiții, în uh, cheltuielile consumatorilor și în credite, dar trebuie să rămânem vigilenți faptul că partenerii noștri comerciali nu au un rezultate foarte bună este un subiect de îngrijorare. Anul trecut, piețele emergente au avut rezultate mai puține și astfel a apărut această incertitudine. Și deci creșterea mondială Uh, va depinde de oportunitățile pe care le creăm pentru noi. Avem nevoie de investiții, de reforme structurale și avem nevoie și de finanțe publice responsabile avem, uh, trebuie să rămânem pe făgașul pe care am pornit. Parlamentul European a jucat un rol foarte important în această strategie. Ați uh, permis lansarea planului de investiție pentru Europa în timp record. În mai puțin de un an, 100 de miliarde de euro, de euro au fost investiți în noi investiții. Și mai bine de 140.000 de IMM-uri au beneficiat de finanțare. S-a uh, creat această schimbare structurală. Investițiile europene au fost până acum uh, predominate de uh, un număr foarte mare de proiecte mari de anvergură. Ori astăzi apar tot mai mult uh, proiecte locale care sunt mai mici și mai diverse. Uh, fondurile publice au mobilizat și finanțare privată și au sprijinit și reforme structurale există o interacțiune tot mai mare între Banca Europeană de Investiții și, uh, și, investițiile, și instituțiile locale. Pe scurt, apar investițiile uh, pe care piețele adesea nu reușesc să le facă. Fondul nostru, uh, de exemplu, permite noi tratamente pentru boli precum Alzheimer. De asemenea, uh, site-uri industriale sunt uh, transferiri de birouri uh, scad, scad um, uh, de exemplu, cheltuielile de energie investițiile uh, în energie reprezintă o prioritate pentru grupul G7 și putem și de această dată uh, să spunem uh, să venim cu vești bune. Și în ce privește Grecia, anul trecut ne-am luptat foarte mult pentru ca Grecia să rămână în zona euro. Astăzi datele economice sunt mult mai bune decât ne-am așteptat. În 2016 Grecia va avea creștere economică pozitivă. Șomajul a scăzut în 2015 și pentru prima dată a existat un surplus de 0,7% de PIB măsurile luate vara trecută au reprezentat o bază solidă pentru dezvoltare. Am reușit uh, mai ales să uh, um, asigurăm un loc uh, sigur pentru Grecia în zona euro. În această săptămână, finalizarea programului cu Grecia confirmă acest lucru. Dezbaterea în ceea ce privește reducerea uh, datoriei grecești au început și uh, se recunosc astfel eforturile depuse de către cetățenii greci. Economia grecească a uh, ieșit la liman și sperăm că și investițiile străine vor ajunge în Grecia. În cadrul G7, Uniunea Europeană a luptat întotdeauna pentru o economie globală guvernată de reguli, pentru reguli tot mai transparente și mai echitabile. Cu alte cuvinte, dorim să exportăm uh, bunele noastre practici la scenă mondială. Iar summitul de, uh, la summitul de această, din această săptămână vom continua să depunem aceste eforturi. Împreună cu partenerii noștri de la G7 trebuie să arătăm că eforturile globale sunt bune pentru toată lumea, nu numai pentru fiecare țară, ci pentru fiecare segment al societății noastre. Știm că pe termen scurt globalizarea uh, duce la perdanți, dar și la câștigători. Și astfel Mm, forțele sunt contradictorii, dar provocarea pentru noi nu este doar să modificăm regulile uh, jocului, să ne asigurăm că ele sunt respectate, ci și să ne asigurăm că prosperitatea pe termen lung stă în deschidere și în schimburi. În ultimul an, Uniunea Europeană a fost pionier în ceea ce privește transparența fiscală. Avem un acord cu privire la uh, scrierile fiscale și anul uh, acesta, la începutul anului, am adoptat o propunere cu privire la raportarea pe țară. Mesajul nostru este foarte clar. Toată lumea trebuie să își aducă contribuția. Împreună cu partenerii G7 trebuie să ne asigurăm că e vorba de un efort cu adevărat mondial, global. Dacă statele membre și-au dat acordul de a crea aceste registre, uh, atunci partenerii noștri trebuie să facă la fel cei care uh, încearcă să facă evaziune fiscală trebuie trași la răspundere. Trebuie să fim fermi și în ce privește pe cei care nu respectă regulile. Comerțul liber, liber trebuie să fie și comerț echitabil. Și aș dori să vă spun că uh, Comisia Europeană e pentru un sistem comercial uh, de apărare puternic și dacă cineva nu respectă regulile, trebuie să luăm măsuri. Comisia a, a, a luat măsuri pentru a face față dumpingului în ce privește oțelăria europeană. La G7 uh, vom spune că e nevoie de de, de planuri pentru a face față supracapacităților. Trebuie să ne asigurăm că toată lumea respectă regulile la nivel internațional. Acum aș dori să mă refer la criza refugiaților, care e o prioritate pe drept cuvânt pe agenda G7. Comisia de la început a spus că doar uh, soluțiile globale sunt viabile. Dar, încă o dată, Parlamentul ne-a ajutat uh, să venim cu o strategie europeană care să fie cuprinzătoare. Am uh, cruțat mări, uh, vieți pe mare, am uh, furnizat asistență umanitară, am consolidat granițele, am sprijinit țările care se află într-o situație dificilă, am relocat cei persoanele care au nevoie de protecție internațională, am returnat migranții în țările lor și am creat condiții pentru solicitanții de azil în afara Uniunii Europene. În 2015 și 2016 Uniunea Europeană a acordat mai mult de 10 miliarde de euro pentru a gestiona această criză. Această strategie ne-a acordat marjă pentru a privi spre viitor. Împreună cu partenerii de la G7, trebuie să punem la punct o reacție, uh, rapi, o reacție globală și să uh, abordăm cauzele migrației. Un program internațional de relocare este urgent și e necesar. Doar uh, conferind uh, solicitanților de azil un drept la securitate din punct de vedere juridic, îi putem ajuta să nu-și piardă viața. Uh, și astfel uh, combatem traficul de ființe umane și de asemenea putem readuce demnitatea și celor care au nevoie de protecția noastră. În încheiere aș dori să mă refer la climă și la energie. Summitul uh, din această săptămână G7 este primul, primul de la Cotonou. acum la treabă. Trebuie să ne modernizăm economia, trebuie să schimbăm felul în care producem și consumăm. E nevoie de noi stimulente uh, în toate politicile noastre. Uniunea Europeană se asigură că companiile europene uh, își vor schimba modul de a produce. E nevoie însă de noi investiții și de o schimbare de paradigmă, o schimbare de mentalitate. Uniunea Europeană trebuie să fie un lider mondial în sectorul energiilor regenerabile. Un milion de persoane lucrează în acest domeniu și se generează 130 de miliarde de cifre de afaceri anual. Companiile europene reprezintă 40% din brevetele în acest domeniu al noilor tehnologii dar persistă obstacole. În 2013 s-au acordat subvenții pentru hidrocarburi în total de mai mult de 400 de miliarde de euro. E o sumă frumușică uh, de bani care a fost prost cheltuită. G7 a propus eliminarea treptată a acestor subvenții până în 2025. Trebuie ca G20 să fie încurajat să facă la fel. Doamnă președinte, stimați deputați, Uh, în pregătirea uh, summitului din Japonia, e nevoie să ne coordonăm uh, eforturile la nivel global. de la criza economică la criza refugiaților, țările din G7 trebuie să dea dovadă de leadership și să strângă rândurile. Uniunea Europeană va pleda pentru o economie globală care e condusă în funcție de reguli și pentru o societate deschisă care, prin schimburile cu ceilalți, duce la, o, la prosperitate contribuția noastră în lume cred că este foarte importantă. Mulțumesc! Mulțumesc! Începem acum uh, intervențiile în numele grupurilor, numele grupului PP, domnul Rangel. Uh, Mulțumesc, uh, doamnă președinte. În primul rând, aș dori să-l salut pe domnul vicepreședinte Timmermans și aș dori să mai adaug că este clar uh, faptul că agenda summitului G7 este foarte încărcată. Președinția japoneză nu a ezitat uh, să includă cât de multe teme s-a putut. Eu aș dori să mă concentrez asupra un număr de patru. Investiții. Aici cred că Uniunea Europeană trebuie să facă eforturi suplimentare. Planul uh, Juncker nu este suficient, în opinia mea. Cele mai mari economii din Uniunea Europeană, Germania, Franța, Regatul Unit și Italia și-au prezentat deja propriile idei și vor trebui să facă eforturi mai mari pentru că au capacitatea să vină cu investiții capabile să producă schimbări și care să poată permite economiei europene să avanseze. Așa cum a spus și președintele Obama recent, important este ca țările G7 să-și folosească uh, puterea uh, în mod inteligent uh, în ceea ce privește investițiile. Acum, în ceea ce privește finanțarea și fiscalitatea, eu cred că la nivel de G7 se pot lua mai multe măsuri într-o responsabilizare a um, comportamentului fiscal nici uh, în criza refugiaților uh, Japonia și Australia nu pot să nu se implice. Și în final virusul uh, Zika. Se vorbește de Ebola, dar Zika a ajuns deja în sudul Europei și este important să se abordeze și această problemă. Acceptați un cartonaș albastru din partea domnului Zani? Da? köszönöm szépen a lehetőséget. tisztelt képviselő úr ön kellő eh, hangsúlyokat adott a Stimate coleg, ați arătat că economia ar trebui să fie prioritară. Nu credeți însă că acest summit este o ocazie unică pentru ca Europa să convingă și alți jucători că de data aceasta și Europa are nevoie de solidaritate pentru că Alți jucători consideră că migrația este o problemă specifică europeană și ține doar de responsabilitatea noastră. Credeți că se va putea discuta și de solidaritate la acest eveniment? Vă mulțumesc foarte mult pentru această întrebare. vă spuneam că în ceea ce privește redresarea economică, țările mai dezvoltate au de a investi și de a susține acele țări. Se aplică economiei globale, la fel cum se aplică și economiei europene. Atunci când este vorba de refugiați, cred că Europa nu ar trebui să trateze această problemă de una singură și alți jucători ar putea face mai multe în a ne ajuta și alte economii puternice ar putea să se implice mai mult, pentru că și lor le revine o responsabilitate. Mulțumesc în numele socialiștilor și democraților, doamna Mosca acum. Storico, la cooperativa în acest moment istoric, cooperarea globală trebuie întărită pentru a veni cu răspunsuri eficace. O nouă globalizare care este indiferentă față de cei care nu beneficiază nu face decât să accentuează temerile și uh, sentimente de xenofobie, naționalism și ziduri pe care le credeam depășite. Uh, Sperăm că agenda aceasta ambițioasă va avea și rezultate, începând de la problema refugiaților până la dezvoltarea durabilă. Un aspect se va referi la comerțul global. Aici avem nevoie de un nou avânt pentru că astăzi există tendințe izolaționiste și um, doar prin respectarea regulilor de către toată lumea poate funcționa cooperarea globală. În acest sens, uh, Uh, coerent și cu rezoluția pe care Parlamentul a votat-o acum două săptămâni, sperăm că se va putea găsi o relație coerentă cu China, un partener fundamental, dar care trebuie să participe și la definirea unui comerț echitabil și sustenabil. Același uh, lucru uh, e valabil și în cazul acordării statului de economie de piață pentru China și pentru uh, consecințele asupra sectorului siderurgiei. Și în ceea ce privește egalitatea de gen și a capacitării uh, femeilor, uh, ar putea fi folosit acest prilej de către Uniunea Europeană pentru a se ajunge la măsuri concrete și coordonate. Mulțumesc că numele cere domnul Henkel. Uh, Domnule vicepreședinte, pe agenda G7 se află cu prioritate economia mondială și cred că e foarte bine. Și asta din următoarele motive. În primul rând, economia mondială nu mai crește astăzi cu viteza de odinioară și uh, mai, cel mai mult au de suferit statele uh, așa numite din lumea treia. În al doilea rând, cel mai puternic motor al economiei mondiale și anume OMC-ul uh, dă rateuri. Și în al treilea rând, regiuni, în Dintre regiunile reprezentate la summit, um, zona euro este codașă deja de mult timp. Cei doi președinți, uh, domnul Tusk și domnul Juncker, ar trebui să țină cont de următoarele sfaturi în drum spre Japonia. În primul rând, cereți o nouă situație, o nouă uh, etapă în, negocierea, în negocierile internaționale de acorduri. TTIP, SITA sunt acorduri cheie în acest domeniu. Globalizarea nu este doar un fenomen economic, nu duce doar la transportul de mărfuri și de circulația de servicii în lume, ci și este un mod de a transporta democrația și drepturile omului. Apoi, în al doilea rând, gândiți-vă la uh, uh, o travă dulce a concurenței și, în al treilea rând, gândiți-vă la uh, adoptarea uh, politicii monetare one size fits all. Uh, Monedele trebuie să corespundă cu realitatea și trebuie să reflecte cultura politică, fiscală și economică a țărilor respective. Aveți un cartonaș albastru? Îl acceptați? Domnul Caspari. Vă rog. Herr. Stimate domnule Henkel, Ați uh, pornit de la ideea că zona euro este rămasă în urmă. Uh, sunteți de acord cu mine că în primul trimestru al acestui an zona euro, această codașă, a avut o creștere economică mai puternică decât, de exemplu, SUA? Ar putea fi util dacă v-ați gândi mai bine la ideile dumneavoastră despre zona euro și ați ține cont de realitatea din această lume. Äh, această idee referitoare la realitate are legătură cu un adevăr. Nu poți trage concluzii numai pe 90 de zile. Eu trag concluzii din ultimii 10 ani și din uh, datele OCDE, care spune clar că anul acesta zona euro este în urmă față de SUA și față de alte regiuni din lume și mai ales față de statele care nu au euro. Mulțumesc, domnul Telicca de la grupul ALDE, două minute și jumătate. Uh, Doamnă președinte, domnule prim vicepreședinte, aș dori în primul rând să spun că e clar că președinția olandeză nu acordă o importanță prea mare summitului G7, dar mă bucur că Comisia face acest lucru și sunt de acord cu multe din cele spuse de domnul vicepreședinte. Ați vorbit de puncte importante, puncte care sunt relevante pentru prioritățile noastre, aspecte uh, pe care Uniunea Europeană are multe de arătat, uh, având în vedere criza economică din care ieșim, uh, sunt mesaje pozitive, mă bucur că v-ați referit la ele. M-a bucurat și de ce ați spus în ce privește investițiile, reformele structurale și, bineînțeles, finanțe sănătoase apoi în ceea ce privește denaturarea pieței și reacția pe care Europa trebuie să o aibă în acest domeniu. Dar ați vorbit și de încredere. Încrederea, încrederea în piețe, eu aș, eu aș folosi cuvântul încredere în alt context, încrederea în G7. Realitatea este că eh, din ultimile summituri de la G7 nu am rămas cu prea multe de care să ne bucurăm. Pentru mine G7 e un forum important și ar putea fi și unul de succes. Dar există ingrediente care uh, sunt foarte importante. Identificarea problemelor, am uh, menționat uh, o parte din ele și avem foarte multe astfel de probleme. Apoi trebuie să ajungem la un nivel de consens, dacă nu chiar la unanimitate. Și aici apar problemele și aici ajung la al treilea ingredient, care s-ar putea să fie crucial și ar putea fi și oportunitate pentru Europeană, nu numai pe teme concrete, ci chiar în general. Noi să preluăm conducerea. Uh, ce mi se pare mie că i-a lipsit G7-lui în ultimii ani este leadership-ul, conducerea. Uh, ultimile concluzii de la G7 Uh, reflectă realitatea. Agenda este plină, e clar, dar știm foarte clar că va fi foarte greu să ne punem uh, pe uh, strategia comună de creștere. Sperăm că la summit se vor obține rezultate mai bune, dar unul dintre punctele cheie pe, de pe ordinea de zi va fi foarte greu să fim cu toții de acord. Deci sper ca președinții Juncker și Tusk să dea dovadă de leadership în acest domeniu și nu doar să ne mândrim cu unele realizăm, ci chiar să preluăm conducerea și să mergem până la rezultate concrete pe care și le dorește publicul. Mulțumesc cu un uh, cartonaș albastru. Domnul Frunzulică dorește să vă pună o întrebare. Vă rog, domnule Frunzulică. Thank you. Merci Mulțumesc, doamnă președinte. Stimate coleg, știți că schimbarea climatică e o amenințare pentru viitorul nostru și, și în ce privește uh, migranții care vin din zona subsahariană. Nu credeți că Comisia Europeană și președintele Consiliului European ar trebui să preia conducerea la G7 pentru că vorbeați de încredere? Nu ar trebui ca șefii de state și de guverne de la G7 să ratifice acordul de la Paris pentru a da un exemplu celorlalte state? Mulțumesc! Da, stimate coleg, am vorbit despre leadership, eu mă refeream pe ansamblu. Toate subiectele de pe urmea de zi sunt foarte importante, dar leadership-ul, conducerea, înseamnă și să fim în stare să găsim, o să ajungem la un acord pe aceste teme. Leadership-ul nu înseamnă întotdeauna că, prin definiție, unul e în față și restul vine în urme. Și schimbările climatice sunt un subiect important, dar avem nevoie de un angajament la nivel mondial. Toată lumea trebuie să-și aducă contribuția pentru a avea un uh, efect de armonizare. Mulțumesc, președinta. Mulțumim. Trecem acum la doamna González Peñas. Un minut în numele grupului GUE. Gracias, presidenta. Eh, señor... Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnelor și domnilor, Aș dori să subliniez preocupările noastre legate de strategiile economice ale Uniunii Europene și de incertitudinea economică care persistă la nivel global. Trebuie ca speculațiile la nivel mondial să fie uh, stăvilite și de asemenea și evaziunea fiscală. Există multă incertitudine uh, este însă o consecință a măsurilor antisociale pe care le-a promovat Comisia deja de ani de zile. Există însă o criză de pe urma căreia suferă cetățenii, pentru că persistă în continuare speculațiile internaționale și, și uh, care sunt susținute în continuare în loc să se găsească soluții pentru problemele cetățenilor. Domnul Juncker improvizează planuri, dar e tot mereu același lucru. Cetățenii așteaptă altceva din partea Europei, nu doar reduceri și nevoi economice. Domnule Timmermans, domnul Gigold, acum numele vers de un minut și jumătate. Doamnă președinte, domnule comisar Timmermans, Aș dori să mă refer la două puncte scurte. Acum uh, un an, uh, la G7, cuvântul cheie era decarbonizare. Se promitea că economia mondială va fi mai ecologică și că în același timp uh, se va dobândi creștere economică. Iar statele care se întâlnesc acum din nou sunt aceleași state care au investit recent sume mari în cărbune și gaz și așa mai departe. Um, și uh, au criticat uh, continuarea subvențiilor pro-ecologie. Uh, mă întreb și vă întreb ce facem în Europa în acest sens. Se va pune capăt și la noi subvențiilor pro-mediu? Văd în prognoza semestrului european că va fi, vor fi reduse sumele pentru politica de protecție a mediului în Europa și nu vor fi crescute. Vă rog să fiți mai curajoși la G7 ca să realizăm, să reușiți să realizați ceea ce v-ați propus. În al doilea rând, Parlamentul a adoptat recent raportul Gular, prin care se cer reguli mai stricte pentru a se preveni conflictele de interese, pentru a se promova responsabilitatea și transparența în instituțiile globale. Domnule Timmermans, propunerile pe care le, le-am făcut noi în acel text le veți promova la G7 pentru ca și G7 să pună în practică aceste propuneri și ce va face Comisia Europeană pentru a pune în aplicare la G7 propunerile Parlamentului? Aștept cu nerăbdare un răspuns. Mulțumesc! Două minute, domnul O'Flynn de la FDD. Thank you. Mulțumesc. Cristul adevăr este că Comisia Europeană va fi exclusă de la orice acțiune demnă de acest lucru, nume de la uh, G7 Uh, se va vorbi doar despre amenințări la adresa britanicilor să nu plece din Europeană. Domnii Juncker, uh, Timmermans și uh, Tusk vor fi văzuți ca, cantitate, ca o cantitate neglijabilă și se va spune că britanicii vor să părăsească doar pentru că Uniunea Europeană are rezultate atât de proaste. Deci, iată, va fi folosit pretextul eșecului economic. Comisia Europeană, în ciuda uh, situației economice dificile, spune că uh, uh, creștea, creșterea economică s-a întors. Îmi amintesc de o, un cântecel în care se spune că orice ar fi până la urmă, totul se termină cu bine deci foaia de informații pentru G7 se spune că creșterea economică se întoarce încet, încet. Aș dori să vă reamintesc că criza a avut loc în 2008, uh, recuperarea încă nu uh, s-a instalat uh, cum trebuie. Ar trebui ca șomajul să fie până în 2017 sub 10%. E vorba de o dorință frumoasă, nu e un rezultat. 2017 nu e mâine, e poimine. Ce vă <laughs> pot spune pe vremea asta la anul vom fi milionari, nu așa se va întâmpla. Uh, euro este moneda ratațiilor, nu face față la nivel mondial. Deci uh, Europa nu face decât să ne uh, uh, ducă înspre o situație și mai proastă. În 2018 va fi anul dumneavoastră. Nu v-ați făcut tema față, uh, nu v-ați făcut tema acasă și euro va uh, ucis creșterea economică. Mulțumesc în numele grupului NEF, domnule Breton, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Printr-o viclenie a istoriei, Uniunea Europeană este al optulea participant la summiturile G7, care sunt destinate în teorie uh, pentru șapte state. Domnii Juncker și Tusk vor merge, deci, la următorul summit 26-27 mai în Japonia dar vai, mă tem că vor avea o influență negativă asupra a rezolvării a trei probleme care vor fi dezbătute. Pe plan economic, ca de obicei, vor uh, susține ultraliberalismul care nenorocește popoarele europene. Vor avea oare îndrăzneala de a uh, saluta progresele în uh, negocierea TTIP? Cred că da, pentru că nu le pasă de opinia publică. În domeniul politicii externe, cu siguranță se vor uh, înverșuna pe Rusia, deși Rusia este principalul nostru aliat în combaterea statului islamic și a terorismului. Și în ceea ce privește criza migrației, vor uh, Uh, face ca statele G7 să se adâncească și mai mult în eroare, pentru că singura soluție pe termen lung ar fi să se, aju- să se ajute pe plan economic și uh, al educației acele state care au nevoie de ajutor, pentru ca populațiile să rămână acasă. Dar cui îi pasă? La summitul umanitar mondial de la Istanbul, care tocmai s-a încheiat în 24 mai, liderii G7 nu erau prezenți. Iar astăzi Consiliul nu este nici măcar prezent la Parlamentul European. În, aș vrea să vă spun ceva, uh, domnule Le Breton, domnul Kundax, v-am spus, este reținut, va sosi. Să știți că va sosi. Eh, Dar aveți un cartonaș albastru din partea domnului Giambatski. O accept, acceptați cartonașul? Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule Le Breton, Liderii financiari din G7 au adoptat un plan de acțiune privind schimbul de informații uh, pentru a preveni finanțarea terorismului. Credeți că G7 este o structură depășită și că nu reprezintă situația actuală din lume, dată fiind influența tot mai mare a Chinei și a Indiei? Credeți că această structură este doar o repetare a altor structuri similare? Domnul Le Breton. Mulțumesc pentru această întrebare foarte interesantă. Cred că G7 este un instrument interesant, unul printre altele, care permite rezolvarea unor probleme internaționale. În ceea ce privește schimbul de informații, acest schimb de informații este desigur necesar în foarte multe domenii, pentru a combate terorismul mai ales. Eu reprezint un grup politic care susține cooperarea între state suverane, așadar acest tip de schimb de informații este acceptabil cu condiția ca el să nu fie deturnat de Comisia de la Bruxelles, care, uh, fără excepție, distruge proiectele pozitive. Mulțumesc, domnul Balțo, un minut. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Ne bucurăm de faptul că pe agenda G7 figurează și criza migrației. Iar vicepreședintele Comisiei, prin declarațiile de presă, sublinează că e o chestiune globală, e o provocare globală. Așa este. Dar, de fapt, de ce vorbim? Tot vorbim despre povara financiară pe care Uniunea Europeană trebuie să o suporte, dar aș dori să știu dacă și partenerii noștri globali își aduc uh, contribuția la această povară. Uh, mă gândesc, de exemplu, la Statele Unite ale Americii, care încearcă să, expone cu for- să exporte cu forța democrația occidentală. Așa s-a ajuns la primăvara arabă și apoi la criza migrației. Deci, răspunderea, de fapt, îi revine, revine Statelor Unite ale Americii și Statele Unite cred că ar trebui și chiar pot face ceva în Statele Arabe și în Arabia Saudită pentru a se asigura că migranții nu mai vin în Europa. Un minut 30 pour monsieur Un minut și jumătate pentru domnul Caspari acum. 5 milioane. Stimate domnule președinte, un plus de 5 milioane de locuri de muncă față de 2013 în Uniunea Europeană, multe dintre care Uh, s-au creat și datorită globalizării. Pe de altă parte, sute de mii își fac griji de în plasticirurgie, tot din cauza globalizării. De aceea rog comisia mea să folosiți summitul G7 pentru a maxima șansele și a reduce riscurile, astfel încât și pe viitor să avem o atitudine pozitivă față de globalizare în societatea noastră din Europa. De ce? Să luăm exemplul Chinei. Un miliard de volum comercial uh, între Europa și China pe zi este o piață uh, uriașă. China este un uh, furnizor important pentru noi și o piață importantă, însă datorită Chinei s-au creat pe de o parte multe locuri de muncă, într-adevăr, dar pe de altă parte și mulți angajați să-și fac griji. Oare respectă regulile? Nu calcă tot în picioare prin practici neloiale, pe pildă la pantofi, celule solare sau în domeniul siderurgiei, cum ne poziționăm față de partenerii comerciali din China. De aceea folosiți prilejul G7 pentru a discuta cu partenerii internaționali regulile globalizării, astfel încât și pe viitor să putem crea mai multe locuri de muncă și să avem mai puține griji noi în Europa. Și nu în ultimul rând îmi doresc ca pe de o parte să avem piețele deschise, dar mi-aș dori că și pe viitor să mai avem și în industrie locuri de muncă în Europa. Și de aceea nu cred că trebuie neapărat să ne bucurăm dacă din foste ruine industriale se creează birouri, dar vă rog uh, să vă îngrijiți și de crearea de locuri de muncă în uh, industrie în Europa, pentru că dacă nu este periclitată bunăstarea noastră. Domnul Tang acum. Ehm, Mulțumesc, doamnă președinte. La începutul lunii, premierul japonez uh, a venit în vizită în Europa pentru a pregăti summitul G7 și a transmis un mesaj clar colegilor săi, și anume că autoritățile trebuie să facă mai mult pentru a permite redresarea economiei. Acest lucru e mai necesar decât niciodată, pentru că China trece prin dificultăți economice, deci statele emergente se confruntă deja cu această problemă. G7 este cel mai bun for pentru a permite un fel de coordonare economică mondială. Shinzo Abe a făcut o propunere în acest sens, mai mult decât atât a făcut o adevărată pledoarie, ceea ce nu este de mirare. El dorește să pună capăt uh, inflației din țara sa, dar um, uh, e greu să se poată baza pe Uniunea Europeană ca putere economică. Noi, conduși uh, de domnul Schäuble, vom avea un singur răspuns, și anume reforme structurale însă premierul japonez are dreptate, reformele structurale nu sunt suficiente. Autoritățile europene trebuie să facă mai mult pentru a stimula cererea și investițiile și mă tem că summitul G7 se va termina cu uh, o nouă pierdere pentru Uniunea Europeană. Mulțumesc, domnul Maria, Sunminu. Mulțumesc. Reuniunea G7 este locul ideal pentru a soluționa uh, o parte din problemele din uh, economia mondială, mai ales uh, cele cauzate de către austeritate și capitalismul de tip casino. Dar G7 nu poate să rezolve toate problemele fără să se uite și la problemele din țările BRICS. Trebuie să rezolvăm problema sărăciei și să obținem o uh, distribuire mai echitabilă a bogăției la nivel mondial. Și de aceea eu consider că concluziile G7 în ceea ce privește datoria grecească și decizia recentă a Eurogrupului Uh, spun că mm, trebuie să uh, ștergem o parte din datorie. E foarte important să se adopte măsuri pentru a stimula creșterea economică. Ceea ce înseamnă că tăierile din uh, cheltuielile publice în domeniul serviciilor publice trebuie să fie abordate în mod mai echitabil și în mod diferit. Domnul Cușopermui acum are cuvântul timp de un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Ce misiune are, de fapt, G7 în ziua de astăzi? Dacă ne uităm cum a fost înființată, știm ce interese reprezintă. Este un veche, uh, vechi, um, o veche asociere de forțe într-o lume multipolară. Suntem în plină globalizare. Ceea ce nu înseamnă că doar uh, Statele Unite dețin întreaga suveranitate. Avem o lume multipolară acum și există și țările BRICS. Vorbiți de economie și de chestiunea globalizării și vorbiți de asemenea și de forțe populiste și încercați să limitați astfel democrația și dezbaterea democratică și vorbiți și despre dreptate. Dar ce înseamnă acest lucru? Care cum ar fi uh, TTIP-ul acum pe agenda sau cauzele crizei refugiaților. O lume multipolară trebuie acum să se pună problema și uh, a cauzelor. Domnul Plenkovici are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să îl salut cu căldură pe domnul Timmermans și să îi mulțumesc pentru că a prezentat pozițiile cheie ale Uniunii Europene la uh, cel de-al 42-lea Summit G7, care va avea loc în zilele următoare. Și uh, domnul Timmermans a prezentat uh, opinii care uh, sunt uh, foarte importante. Majoritatea indicatorilor economici se îndreaptă în direcția dorită, dar este important să îi ameliorăm pe aceia care nu sunt la înălțimea așteptărilor noastre și uh, de aceea Fondul European de Investiții um, strategice este esențial și trebuie să fie folosit pentru dezvoltarea sporită a statelor membre. În ceea ce privește G7, pe lângă subiectele menționate de domnul Timmermans, și anume soluții pentru criza migrației și altele, cred că trebuie să ne gândim și la uh, potențiala noastră contribuție pentru a crea o legătură între soluțiile pentru migrație și dezvoltarea locală. Uh, nu trebuie să uităm de dezvoltarea mm, relațiilor comerciale, de acorduri care să țină cont de interesele consumatorilor noștri, care să țină cont de standardele noastre referitoare la sănătatea publică. Este foarte important să lucrăm la co- cooperare sporită în domeniul securității și al politicii externe. Mulțumesc, doamna Nina Gil. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Provocările actuale cu care ne confruntăm uh, au fost uh, foarte bine discutate în Parlament. Terorismul, criza economică, criza migranților și așa mai departe. Și totuși încă atenuăm crizele, consecințele crizelei economice. Deci G7 trebuie să se refere la acest lucru lucruri. Trăim într-o lume interdependentă, interconectată. Trebuie să găsim soluții împreună. G7, uh, economiile G7 sunt cele mai puternice din lume și trebuie să uh, abordeze uh, șomajul trebuie să se asigure că se creează locuri de muncă, pentru că doar împreună putem să facem față provocărilor cu care ne confruntăm. Pe drept cuvânt, această reuniune vizează și uh, rezultatul referendumului uh, cu privire la Brexit. Mulți britanici Ehm, la multe, mulți experți au considerat că dacă Regatul Unit uh, va ieși din Europeană, va trebui, uh, vor trebui să fie uh, luate măsuri de austeritate. Dacă vrem ca vocea noastră să fie auzită la nivel global, ne dorim ca Regatul Unit să rămână în Europeană, așa cum spunea Gordon Brown în această dimineață, atunci când e vorba, președinta o întrerupe pe doamna Gil. Ar trebui să vorbim despre cloud și nu despre out Doamna Spinelli, un minut. Mulțumesc. Aș dori să mă concentrez asupra reconstituirii G8 și asupra deschiderii economice și politice față de Rusia. Consider că este absolut uh, neces- urgent necesar să reluăm în considerare uh, raporturile cu Statele Unite, dat fiind referentul din uh, Marea Britanie și alegerile din uh, Statele Unite. Pentru că va trebui să vedem care sunt uh, opțiunile noastre, fie break, cu Brexit sau fără. Mă întreb dacă Europa are interes într-o prezență militară uh, quadruplă a NATO la frontierele de est, care va uh, aliena și mai mult Rusia. Să vedem cum va reacționa uh, vor reacționa Statele Unite dacă câștigă Hillary uh, Clinton. Și va trebui însă să fim pregătiți pentru a discuta diferite politice. Însă din aceste politici ale Statelor Unite au luat naștere uh, războaie și trebuie să um, avem în vedere acest lucru și când este vorba de problema refugiaților. președinte signor comisario vorrei insistere su. domnule comisar aș dori să insist asupra unui număr de două puncte care sunt deja pe ordinea de zi a g 7 și să adaug un considerent care în opinia mea lipsește cu desăvârșire. este vorba de lupta sau combaterea evaziunii fiscale. Propunerea OSCE este insuficientă, eu cred că și pe planul rapoartelor bilaterale, dar și și la nivel multilateral trebuie să avansăm și să venim cu soluții care să aibă caracter obligatoriu, să fie mai transparente și care să introducă uh, o clasificare la nivel de stat național. În ceea ce privește acordurile internaționale, nu putem să asistăm la negocieri a căror conținut nu îl cunoaștem. Trebuie să punem accentul pe uh, protecția consumatorilor și pe uh, protecția mediului. Cred că trebuie garantate principiile uh, Națiunilor Unite. În ceea ce privește companiile, deseori prin lanțul de valoare internațional sunt călcate în picioare drepturile persoanelor. Domnul Asis, un minut. Eh, domnule președinte, domnule vicepreședinte al Comisiei. Aș dori să vorbesc și eu despre comerțul internațional. Trebuie să evităm virusul naționalismului, care se manifestă din ce în ce mai mult în politică pe planetă. Un virus de protecționism eh, care Um, acoperă domeniul comerțului, mai ales din partea principalelor puteri comerciale. Uniunea Europeană trebuie să creeze un mediu mai favorabil din, din punct de vedere comercial, dar și bugetar și fiscal, tocmai pentru a lupta împotriva evaziunii uh, și uh, evaziunii fiscale și uh, fugi de autoritățile fiscale, pentru că altfel cauzele pot fi tragice. Vreau să vorbesc și despre refugiați. Refugiații la nivel mondial. Uniunea Europeană a încercat, unor cu mai mult sau mai puțin succes, să găsească soluții, dar e foarte important să se creeze cât de repede o dezbatere mondială pe această temă și să tratăm uh, fenomenul la nivel global. Și la G7 se face... Și avem uh, doi colegi înscriși. Doamna Grapini, aveți cuvântul.

тъй като се провежда в момент когато светът е изправен пред многобройни глобални предизвикателства. Reuniunea grupului G7 din Japonia trebuie să ne permite să răspundem principalelor provocări mondiale. Avem o criza fiscală, amenințarea teroristă, schimbările climatice și mai multe uh, conflicte interreligioase. Uh, marile puteri internaționale trebuie să găsească soluții la toate aceste probleme majore. Avem nevoie de angajamente concrete. Summitul G7 este foarte important trebuie să punem accentul pe criza migrațiilor, pe lupta împotriva terorismului, pe uh, Um, în comerț liber, toate angajamentele luate la nivel, uh, în ceea ce privește ajutorul umanitar trebuie respectate. Uniunea Europeană trebuie să insiste asupra consolidării cooperării internaționale, um, lupta împotriva fraudei fiscale. Uniunea Europeană trebuie să fie gata să se țină de angajamentele ei. Mulțumesc. Domnule vicepreședinte Timmermans, you have the floor. Thank you, Mr. President. Uh, vă mulțumesc, domnule președinte. Câteva remarci. Aș dori să-i spun domnului Gigold, care mi-a adresat două întrebări spe- uh, specifice. În legătură cu prima, trebuie să vă tra- transmit un răspuns în scris, pentru că nu am aceste informații acum. În ceea ce privește grupurile de experți și conflictele de interese, am purtat o dezbatere extinsă și cu Parlamentul European, am discutat și cu Denis Dăion și cu alți uh, colegi ai dumneavoastră. Uh, și raportul, poziția Comisiei va fi prezentat, vor fi prezentate până la sfârșitul acestei luni pe acest subiect. În general, aș dori să spun că, într-adevăr, ne confruntăm cu provocări uh, globale majore pe marginea tuturor subiectelor pe care le-am dis- uh, discutat. Însă să ne izolăm, să construim uh, ziduri în jurul nostru, nu înseamnă că vom reuși să depășim această dilemă Um, știu că unii doresc să pună în capăt politicilor neoliberale, însă avem nevoie de schimburi comerciale globale pentru a putea depăși uh, dificultățile economice din uh, Europa. Dacă ne gândim la provocările demografice care ne așteaptă, dacă rămânem în situația actuală, atunci uh, cea mai bună opțiune care ne rămâne este să apărăm ce avem, ceea ce înseamnă că pur și simplu doar vom încetini declinul deci, dacă dorim să profităm de oportunitățile pe care ni le oferă evoluțiile globale, trebuie să ne îndreptăm înspre o economie durabilă, trebuie să îmbrățișăm piața unică digitală, trebuie să creăm o uniune energetică, trebuie să ne asigurăm că ajungem la economie circulară și pentru toate aceste lucruri avem nevoie de schimbări avem nevoie să întreprindem pașii uh, necesari în direcția potrivită. Doar așa vom ajunge la o creștere economică durabilă care nu va um, folosi la maxim resursele planetei și care ne va permite să creăm un uh, mediu social dorit de majoritatea europenilor. În acest sens va argumenta Comisia Europeană la G7, vom argumenta că trebuie să folosim oportunitățile schimburilor comerciale globale, fără să fim, uh, să dăm dovadă de uh, naivitate și insistând asupra necesității de a exista egalitate de șansă. Sunt de acord cu toți cei care au afirmat că Trebuie să acordăm o atenție sporită până în aplicare acordului de la Paris și, în urma argumentelor mele referitoare la necesitatea de a avea o dezvoltare economică durabilă, este evident că trebuie să punem capăt fenomenului încălzirii globale și să punem în aplicare acordul de la uh, acordului climatic de la Paris. Și, în fine, aș dori să insist asupra acestui lucru. Criza migra- uh, migrației și criza refugiaților nu nu se va termina dacă nu se va pune capăt conflictului uh, armat din uh, Siria. Și oricum există presiuni puternice și din uh, Africa și este în interesul nostru propriu să susținem, să creăm creștere durabilă în vecinătatea noastră și mă gândesc la Africa în primul rând și G7 ar trebui să se gândească la același lucru este vorba aici de migrație, de oportunități, de o guvernanță decentă care să respecte statul de drept și toate aceste elemente au devenit uh, factori, pe, factori la scară globală care influențează decizia pe care trebuie să o ia Europa. Dorim să exportăm uh, prosperitatea noastră sau dorim să importăm instabilitatea și sărăcia din alte părți ale planetei. Acesta este subiectul pe care îl va discuta G7. Președinte, îl rog acum pe domnul ministru Kunder să ia cuvântul. Thank you very much, uh, Mr. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Dați-mi voie mai întâi să-mi cer scuze pentru faptul că am ajuns uh, în întârziere la această dezbatere importantă. Mi-am cerut deja scuze față de domnul Tilica și față de alți colegi prezenți aici. Uh, da, am avut un adevărat conflict de interes din cauza vizitei maestății sale, dar uh, colegii mei au luat notițe și am auzit anumite comentarii la final și aș vrea să uh, menționez câteva elemente pe care le-ați menționat și dumneavoastră în dezbatere. Ca și, așa cum a spus și vicepreședintele Comisiei, liderii vor discuta subiecte deosebit de importante și, de asemenea, să vedem în ce domenii G7 poate veni cu leadership. E vorba de uh, provocări externe ce vor fi abordate și de aceea este foarte important pentru Europa să utilizeze, ca să spun așa, această ocazie, pentru că este în interesul nostru să participăm la acest G7, pentru că e vorba de securitatea noastră externă. Chestiunile migrației, de asemenea, sunt deosebit importante și vorbesc de la sine. Și de aceea avem nevoie de o abordare exhaustivă, așa cum au spus și ceilalți colegi în cadrul G7. Dați-mi voie să mă refer mai întâi la o chestiune care este deosebit de importantă, criza migranților și a refugiaților, care în continuare este unul din subiectele cele mai uh, arzătoare și nu este singurul test pentru Uniunea Europeană și pentru statele învecinate. Uniunea Europeană întotdeauna a, trecu- a cerut să existe o discuție la nivel de G7 în Japonia, Uh, pentru că există un impact nu numai asupra noastră, ci asupra întregii lumi și e vorba de o provocare globală, iar pentru asta e nevoie de un răspuns global și tocmai de aceea noi, ca și europeni, trebuie să ne asigurăm că subiectul va fi abordat în mod corect, îi se va acorda atenția cuvenită și că rezultatele vor fi cât mai concrete cu putință. Evident, G7 nu este o agenție de implementare, dar poate oferi leadership pentru a ne asigura că răspunsul este global și răspundele sunt asumate la nivel uh, global. Acum, în ceea ce privește asistența financiară și acțiunile noastre, acestea vor fi mai eficiente dacă sunt integrate într-un efort global pentru a face față problemelor de migrație, de pace și securitate. Gândiți-vă la dezbaterile pe subiecte cum ar fi, spre exemplu, Siria, dar mai în general transformările ce au loc în momentul de față în Orientul Mijlociu. Deci, subiectul migrației nu este doar un subiect european, ci o răspundere globală care necesită soluții globale în virtutea legislației internaționale și G7 trebuie să poată veni cu un răspuns global este un forum privilegiat nu doar pentru a discuta subiecte, ci și pentru a lansa parteneriate și să sperăm că vor exista inițiative colective pentru a uh, împărți povara mai echitabilă în acest sens. Evident, un alt subiect, economia. De multe ori ni se amintește acest lucru pentru că redresarea economică este foarte slabă deocamdată și nu avem uh, suficientă creștere, nu se creează suficiente locuri de muncă și de aceea este momentul potrivit pentru ca acest, uh, acești lideri ai G7 să uh, Uh, discută acest subiect pentru a avea creștere inclusivă. Uh, aceasta este în continuare o prioritate de vârf, dar în același timp trebuie să punem ordine la fiecare la noi acasă, dar și la nivel colectiv, ca și răspundere colectivă. E clar că există diferite învățăminte ce trebuie trase din trecut, pentru că acțiunile izolate, anumite politici fiscale, monetare, nu sunt suficiente pentru a relansa economia în mod durabil. Mai mult decât atât, au existat anumite mișcări, anumite fluctuații pe uh, piețele monetare și e clar că angajamentele ce au fost luate trebuie să fie întărite. Lansăm deci un apel pentru toată, față de toată lumea pentru a uh, rezista protecționismului și pentru a uh, nu devalua prea mult uh, diferitele valute. Apoi, un alt aspect important, comerțul internațional. În 2015, G, liderii G7 au subliniat inform, importanța investițiilor, tocmai pentru a crea locuri de muncă, pentru a avea dezvoltare durabilă și e clar că uh, viitorul G7 va avea un rol deosebit de important, pentru că e vorba de o agendă multilaterală și, în acest sens, Consiliul, în concluziile sale din luna mai, a confirmat propunerile Comisiei în ceea ce privește obiectivele uh, strategice pentru perioada de după Nairobi. Apoi, cred eu că încrederea publică și sprijinul față de această agenda a comerțului liber a sporit în ultima vreme în contextul uh, comerțului globalizat din ultimii ani. Și e clar că acum oamenii trebuie să înțeleagă uh, care sunt și beneficiile de a menține o economie deschisă, fără protecționism și să înțeleagă de asemenea și un, uh, importanța investițiilor, a unui comerț multilateral uh, care pot fi favorabile pentru creștere și ocupare. Și e clar că trebuie să abordăm toate chestiunile, cum ar fi, spre exemplu, uh, capacitățile industriale, acestea ar putea reprezenta parte din soluție. În orice caz, trebuie să ținem seama de îngrijorările exprimate până în prezent. Dacă e să vă uitați la vizele economiștilor, e clar că protecționismul nu poate fi o soluție. Avem nevoie de economii deschise și nu invers. Doamnelor și domnilor, în final, încă două aspecte pe care doream să le evoc. Impozitarea, iată o altă prioritate pe care o împărtășim cu toți în cadrul G7. Documentele Panama Papers ne-au demonstrat cât de important avem uh, standarde de impozitare armonizate la nivel global pentru că dacă vrem să luptăm într-adevăr împotriva fraudei fiscale și a evaziunii fiscale, trebuie să transpunem toate cerințele de schimb de informații, trebuie să întărim directiva de luptă împotriva spălării banilor și acest lucru va fi uh, un adevărat avantaj și sunt încântat să pot să vă spun că după ce am primit uh, rezoluția dumneavoastră, avizul dumneavoastră, am hotărât la Consiliul să uh, uh, avem un sistem de raportare țară pe țară pentru a evalua progresele în domeniu. De asemenea, Consiliul uh, a adoptat și concluzii în ceea ce privește strategia externă de luptă împotriva uh, evaziunii fiscale, pentru că știm că există, anumite, există o listă neagră a anumitor administrații fiscale um, și e nevoie de cooperarea acestora în lupta împotriva evaziunii fiscale. Și să sperăm că la nivel de G7 vom da dovadă de ambiții, ambiții sporite în acest domeniu, dar și în alte domenii. Și ultimele două puncte Lupta împotriva terorismului. E clar că acest lucru trebuie să fie o prioritate pentru întregul summit și trebuie să vedem că fiecare atac terorist cu care țările europene s-a confruntat ultima vreme reprezintă un atac față de ă, modul nostru de trai, față de libertățile noastre și nu putem să dăm înapoi în fața amenințărilor. De la ultima întâlnire, E clar că uh, contro- teritoriul controlat uh, de, uh, pentru a lupta împotriva um, teroriștilor în Siria um, uh, a crescut însă observăm că există în continuare atacuri teroriste oribile în, uh, la nivel global și summitul G7 va fi o posibilitate extraordinară de a lua măsuri și pentru a examina care sunt pașii pe care G7 îi poate uh, adopta. Noi uh, ne așteptăm să punem la punct un plan de acțiune pentru a combate terorismul și violența ceea ce va demonstra angajamentul G7 tocmai pentru a avea o acțiune internațională cât mai eficientă cu putință. Și mai mult decât atât vom aborda și situația politică din Siria, Irak și Libia. Vom discuta de asemenea și despre Ucraina. E clar că angajamentele ce au fost uh, subscrise până în prezent trebuie să fie acum pe deplin implementate. Iată, sunt vremuri uh, pline de provocări pentru G7, pentru Uniunea Europeană, de aceea cred eu că este foarte important ca această comunitate de națiuni să fie cât mai extinsă și pentru că împărtășim aceleași valori și doar împreună, pe baza angajamentelor noastre în favoarea statului de drept și a drepturilor omului, vom reuși să promovăm uh, ordinea la nivel internațional. Acestea sunt valorile noastre ca și europeni și sunt valori care ne ghidează în munca noastră la Consiliu și a dumneavoastră în acest Parlament și să sperăm că liderii de la G7 vor veni cu politici și cu un plan de acțiune concret în toate aceste domenii. Vă mulțumesc încă o dată pentru această dezbatere. Ministru, cu aceasta dezbaterea este închisă.